Uh, Bună ziua. This is a joint meeting of... Avem aici o ședință comună a trei comisii parlamentare. Domnule Alexei, uh, puteți ascultați interpretarea. Este deci întâlnirea comună a trei comisii parlamentare. Comisia pentru afaceri externe este reprezentată de președintele său, domnul Albertini, Comisia de dezvoltare, reprezentată de doamna Stifler, vicepreședinte, și Subcomisia pentru Drepturile Omului, reprezentată de mine. Aș vrea să salut prezența membrilor celor trei comisii aici și, de asemenea, delegația UE-Rusia este reprezentată de domnul Fleckenstein, președintele ei. Bineînțeles că vom încerca să avem o atitudine practică în această dimineață, să vedem cum putem susține noi Uniunea Europeană laureații premiului Saharov. Îi felicităm încă o dată și Domnul Covaleu va trebui să, ar trebui să se odihnească după programul destul de încărcat în ultimele două zile. Eu am avut onoarea să vă însoțesc uh, la Strasburg și a fost o adevărată plăcere pentru mine să particip și la întâlnirea, la conferința internațională de la Moscova, care a fost, uh, a fost pentru a sărbători a, uh, al sărbătorii pe Andrei Saharov, unul dintre părinții fondatori ai acestui premiu pentru noi. Și în acest context am profitat de situație pentru a vedea ce se întâmplă la fața locului în Rusia și am fost uh, până la pragul siberian la Ekaterinburg. M-am întâlnit acolo cu Alexei Nikiforov, un tânăr de 25 de ani, luptător pentru drepturile omului, care este la închisoare din cauza activităților sale politice. Și aș dori să-i rog pe laureații premiului Saharov să ne prezinte care este situația drepturilor omului în Rusia și activiștilor pentru drepturile omului am fost uh, cu adevărat șocați de veștile pe care le-am primit pe 15 iulie, chiar la începutul noului mandat al acestui parlament, și anume faptul că doamna Natalia Estemirova fusese omorâtă. Bineînțeles, știm de la dumneavoastră că memorialul își va relua activitățile în Caucaz din nou. Acum voi da cuvântul domnului Albertini, care este președintele Comisiei de Afaceri Externe. Vă rog. Autala. Mulțumesc, doamnă președintă. Autala. Vreau să mă alătur și eu tuturor colegilor doamnei președinte Autala pentru a ura un bun venit deosebit de călduros laureaților premiului Saharov, un premiu atât de prestigios. Și sper că această Uh, acest premiu vă va ajuta să vă dezvoltați angajamentul pentru apărarea drepturilor omului. Faptul că premiul Saharov a fost acordat uh, ONG-ului Memorial este numai unul din aspectele Parlamentului European uh, unul din aspectele relației complexe pe care noi o întreținem cu Rusia. Noi acordăm toată atenția activiștilor care apără drepturile omului, societății civile din Rusia, ne uităm la situația din Caucazul de Nord și mai ales din Cecenia. Și vreau să reamintesc audierile care au avut loc ultima pe 30 septembrie 2009 care a fost prezidată de doamna uh, Autala la Subcomisia pentru Drepturile Omului. Și, cum spuneam, noi am ajuns la un acord pentru a urmări situația din Rusia și să facem recomandări, să cerem Consiliului să aibă relații corespunzătoare cu Rusia pe toate aceste teme. Iată cum Parlamentul European uh, își folosește prerogativele înainte de organizarea summiturilor între Rusia și Uniunea Europeană. Și acum urmărim îndeaproape negocierile pentru noul acord de cooperare care trebuie să includă și uh, o clauză pentru respectarea drepturilor civile în fosta Uniune Sovietică. Pentru Parlamentul European, parteneriatul strategic pe care Uniunea Europeană îl vrea cu Rusia trebuie să se uh, bazeze pe respectul pentru valorile umane. Pentru noi este o misiune salvgardarea drepturilor umane trebuie să fie un criteriu fundamental pentru relațiile noastre bilaterale. Și apărarea drepturilor omului trebuie să facă parte integrantă din noul acord de cooperare Uniunea Europeană-Rusia. Am dori să vă spunem cât de mult vă admirăm pentru curajul dumneavoastră, pentru hotărârea cu care luptați. Vrem să ne exprimăm aceste sentimente față de cei trei reprezentanți ai organizației Memorial, doamna Alexei, domnul Kovalev, domnul Orlov. Știu că domnul Kovalev încă n-a venit, dar probabil că va veni. Și de aceea vrem să vă rugăm să ne spuneți cum poate Parlamentul să vă ajute în cel mai bun mod cu putință în lupta dumneavoastră de zi cu zi. Suntem aici pentru a vă asculta, pentru că munca dumneavoastră atât de uh, uriașă, atât de extraordinară, trebuie să poată să continue și să permită îmbunătățirea drepturilor civile din țara dumneavoastră și pentru lumea întreagă. Vă mulțumesc pentru atenție și vă mulțumesc pentru prezență și ceea ce faceți. Doamna Autala. Vă mulțumesc, domnule Albertini. Acum vreau să-i dau cuvântul doamnei Trifler în numele Comisiei DV. Oui. În calitate de vicepreședinte al Comisiei pentru Dezvoltare, vreau să mă alătur și eu colegilor mei și să îi primesc cu căldură pe stimații noștri invitați. Vreau să vă felicit pentru primirea premiului Saharov în numele organizației Memorial. Acest premiu simbolizează recunoștința Parlamentului nostru față de lupta curajoasă pe care o desfășurați pentru drepturile omului și pentru drepturile umanitare internaționale. Ca reprezentant a Comisiei DEVE vreau să-mi exprim deosebită admirație pentru munca dusă de memorial în zonele de conflict în teritoriile fostei Uniuni Sovietice. Respectarea drepturilor omului în timpul conflictelor armate nu este doar o obligație morală a statelor și a actorilor nestatali, ci și o condiție prealabilă și indispensabilă pentru furnizarea eficientă de ajutor umanitar pentru cei care și-au pierdut mijloacele de subsistență sau care au fost strămutați din cauza conflictelor. De altfel, respectarea principiilor umanitare de bază este un factor important în eforturile de reconciliere după ce faza armată a conflictului se se încheie. În ultimii zece ani am constatat o tendință crescătoare de nerespectare și de încălcare a drepturilor umanitare internaționale în situațiile de conflict. Anchetele de pe teren și analizele încălcărilor drepturilor omului pe care le desfășoară Memorial în cadrul programului său reprezintă un instrument esențial pentru a pune capăt acestei tendințe și chiar a o inversa. Diseminarea și informarea sunt elemente esențiale pentru o sensibilizare sporită și pentru a crea presiunea politică indispensabilă. Identific identificarea și denunțarea vinovaților contribuie la lupta împotriva impunității și astfel contribuie la prevenirea încălcării drepturilor omului în conflictele viitoare. Domnule Oleg Orlov, domnule Sergei Kovalev și doamna Lyudmila Alexeeva, Munca dumneavoastră este esențială și suntem conștienți de faptul că este și periculoasă. Sperăm că susținerea Parlamentului European vă va da curaj și că de asemenea va da curaj tuturor uh, apărătorilor drepturilor omului pentru a continua această muncă. Mulțumesc, doamna Strifler. Aș dori doar să spun că două documente au fost distribuite este vorba de comunicatul de presă de ieri de la grupul de uh, pentru drepturile omului din Cecenia și celălalt document este o listă de recomandări efectuată de ONG-uri, ONG-uri ruse în mare parte, ca urmare a consultărilor de la Stockholm din noiembrie privind drepturile omului. Sperăm să putem discuta și aceste recomandări în timpul dezbaterii. Acum aș dori să dau cuvântul domnului Orlov și doamnei Alexeeva pentru șapte minute. Domnul Orlov. Mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați dat oportunitatea să vorbesc aici. Vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru premiul Saharov și pentru cuvintele frumoase pe care le-ați spus. A fost o adevărată plăcere pentru noi să auzim că drepturile omului vor fi o parte importantă a noului acord care va fi semnat între Uniunea Europeană și Rusia. Însă avem o întrebare. Toată lumea cunoaște situația drepturilor omului în Rusia. Aceasta nu este foarte bună și tendința este negativă. Mai mult decât atât. În urmă cu câțiva ani, vorbeam în principal despre încălcarea drepturilor omului care ne afecta pe noi pe alții. Astăzi însă suntem afectați chiar noi. Organizațiile pentru drepturile omului sunt sub o presiune continuă. Dar ce s-a întâmplat în ultimii doi ani este fără precedent. Colegii noștri au fost asasinați nu doar în Caucaz, ci și în alte regiuni. În Rusia întreagă și în Moscova. De aceea, societatea civilă din Rusia are nevoie de susținere. Bineînțeles că nimeni nu poate forța Rusia să devină o țară democratică în afară de poporul rus și propria sa societate. Însă, dacă suntem reduși la tăcere prin violență, atunci această probabilitate va fi și mai mică. Și acum această problema acordului și a dialogului între UE și Rusia pe tema drepturilor omului. Știți care este forma acestui dialog care a avut loc până acum. Acum se realizează sub forma unei consultări între cele două părți. Odată la șase luni are loc o întâlnire. Iar NGO-urile din Rusia analizăm și considerăm acest dialog ca fiind unul foarte bun. Pentru fiecare astfel de întâlnire prezentăm rapoartele noastre. Însă ce se întâmplă în realitate? Aceste consultări care au loc au degenerat în convorbiri despre lucruri mărunte. Este vorba de convorbiri între funcționari europeni și omologilor ruși. Se pun întrebări, iar funcționarii ruși răspund cu minciuni. Acest lucru îl știm foarte bine din rapoartele pe care le avem despre aceste negocieri. Însă, în general, partenerii europeni sunt mulțumiți cu aceste răspunsuri pe care le primesc. Și după aceea, dialogul se termină, se încheie. Iată, este o întâlnire de o singură zi în care se pun întrebări, se obțin răspunsuri și după aceea, până peste șase luni, nu se mai întâmplă nimic. Și nu e o întâlnire serioasă. Între timp, președinția Uniunii Europene se schimbe, cineva nou ajunge la aceste consultări care au loc și deseori aceștia nu sunt informați în legătură cu consultările anterioare iar întrebările care fuseseră puse deja în trecut nu sunt reanalizate, se pun întrebări noi. Deci, după cum vedeți, situația în Rusia și a drepturilor omului în Rusia merge într-un sens, iar uh, dialogul consultărilor merge pe un drum cu sens unic, să spunem, și nu include NGO-urile. Bineînțeles, aceasta este vina Rusiei, pentru că Rusia spune că nu dorim să participăm, însă acest lucru nu poate fi acceptat. Pentru că din partea Rusiei nu participă decât funcționarii din partea afacerilor externe. Iar ei nu pot să vă răspundă la întrebările dumneavoastră, pentru că nu sunt specialiști în tema drepturilor omului. iar partenerii europeni ar trebui să ceară să vorbească cu specialiști pe aceste domenii în Rusia și de fiecare dată răspunsul este nu. Deci mă întreb dacă putem continua astfel aceste consultări, pentru că nu au niciun fel de sens. NGO-urile din Rusia ar trebui să fie tratate cu mult mai mare seriozitate. Noi facem de fiecare dată raporturi în legătură cu aceste consultări, însă până la urmă ele n-au niciun sens. Iar cei care pregătesc aceste consultări de aici, de la Parlamentul European și în general din partea Uniunii Europene, ar trebui să-și dea seama de acest lucru. De aceea încearcă să găsească noi modalități de consultări de exemplu în cazul pregătirilor pentru întâlnirile de la Moscova, pentru că acestea nu sunt acceptate niciodată. Rusia spune de fiecare dată că nu. Însă, dacă ați veni acolo în ajunul acestor consultări, cred că aceasta v-ar ajuta foarte mult. Însă, există și o altă problemă ce fel de funcționari vor putea, se vor putea întâlni cu aceste delegații și dacă vor primi răspunsuri la întrebările pe care le pun în perioada de pregătiri. Ar trebui să existe și posibilitatea că NGO-urile să participe la întâlnirea cu funcționarii. Și există o serie de astfel de întrebări, dar sunt convins că până la urmă Rusia va răspunde negativ de fiecare dată la toate întrebările noastre. Și am senzația că Uniunea Europeană nu face destule eforturi pentru ca aceste consultări să se desfășoare într-un mod mai constructiv pentru că altfel singurul scop al acestor consultări nu este decât aceea de a transmite un mesaj că iată ne întâlnim și nimic practic nu, nu, nu apare din, din aceste consultări. În legătură cu acordul UE-Rusia, Sperăm ca capitolul pentru drepturile omului să fie unul foarte important în acest acord. Acest lucru este esențial pentru noi, pentru că în ultimii ani NGO-urile din Rusia au repetat de nenumărate ori reprezentanților Uniunii Europene acest lucru. Am spus că este absolut necesar să includem capitolul drepturilor omului în acest acord și știm că vor exista foarte multe capitole în acest, în acest acord, de aceea credem că ar trebui să existe unul specific pentru drepturile omului. Și răspunsul pe care l-am obținut acum este că nu, nu va exista un astfel de capitol pentru că Rusia nu dorește acest lucru. N-are niciun sens să semnăm un nou acord UE-Rusia dacă nu avem un astfel de capitol concret pe tema drepturilor omului. Pentru că ar trebui să se acorde aceeași atenție drepturilor omului ca cea care este acordată celorlalte aspecte importante din acest acord. Noi avem foarte multe întrebări și avem oarecare îndoieli dacă Uniunea Europeană, în cadrul dialogului pe care îl are cu Rusia, este pregătită într-adevăr să acorde atenția necesară drepturilor omului. Și aș vrea să spun că vreau să Vă mulțumesc pentru că aici toată lumea a putut primi recomandările care s-au făcut la conferința de la Stockholm. Mă bucur că acestea au fost uh, distribuite. Este vorba de situația în Caucazul de Nord și ce dorește să facă Uniunea Europeană pentru a ajuta. Și acest lucru nu se referă doar la ce se întâmplă în Caucazul de Nord, ci la activitatea tuturor luptătorilor pentru dreptul, drepturile omului în toate regiunile din Rusia. Mulțumesc foarte mult, domnule Orlov. Două remarce subcinte. Știu că funcționarii europeni încearcă cu disperare să găsească noile formule pentru consultările în domeniul drepturilor omului, pentru că ne deranjează pe toți că rezultatele pur și simplu nu se văd. Cred că abia atunci când vom rezolva aceste probleme, vom putea să colaborăm cu dumneavoastră. În privința președinției prin rotație a Uniunii Europene, avem acum, de acum avem înaltul altul reprezentant pe politică externă, ceea ce înseamnă că va exista o nouă continuitate și sigur că noi la Parlament sperăm că aceasta va adăuga consecvență la modul în care Uniunea Europeană își desfășoară relațiile cu state terțe. Sperăm ca aceasta să fie o șansă, pentru că acesta dorim noi să fie un moment pentru a uh, discuta despre noile practici. Mulțumesc, doamna Alexeeva, aveți cuvântul șapte minute. <clears throat> Э, Mulțumesc. Э, Vreau să mă alătur tuturor lucrurilor pe care le-a spus domnul Orlov. Pentru mine, va fi foarte simplu să respect timpul de șapte minute care mi-a fost alocat și mă bucur că toată lumea are deja recomandări. De aceea nu mai rămâne decât să menționez câteva aspecte foarte concrete care ar putea fi uh, utile pentru apărătorii drepturilor omului. Cred că Uniunea Europeană și Parlamentul European pot să facă câteva lucruri simple. În primul rând, nu tot timpul, dar de multe ori avem senzația că activiștii noștri sunt amenințați. Iar uh, aceștia sunt cei din uh, Caucazul de Nord, din Cecenia, din Ingușeția, din Dagestan. Acești apărători ai drepturilor omului își pun viața în primejdie. Ce putem face pentru ei? Cum îi putem ajuta? putem să le oferim vize, de exemplu, pentru ca în orice situație în care s-ar afla să își poată părăsi țara. Pentru unii nici măcar nu cer vize pentru ei, mulți cer vize pentru familiile lor, pentru că foarte adesea nu jurnaliștii sau activiștii în sine sunt uh, asasinați, ci membri ai familiei, persoane dragi activiștilor. Deci tot ce doresc ei este să-și trimită familiile într-un loc sigur și în Federația Rusă niciun loc nu e sigur pentru ei. Nu te poți ascunde la Moscova. De aceea eu v-aș ruga să încercați să îi ajutați pe acești cetățeni să obțină vize. Poate la Parlament se poate adopta o decizie în așa fel încât uh, șefii organizațiilor pentru drepturile omului din aceste regiuni să poată obține vize pentru ei și pentru familiile lor. Acesta ar fi un prim lucru. În al doilea rând, aș dori să mă adresez Comisiei pentru Dezvoltare în legătură cu o problemă foarte importantă. știți că tot din cauza crizei s-a uh, întâmplat să existe chiar posibilitatea de război civil dintre cetățeni și autorități. A, așa ceva se întâmplă în Inguș Ingușeția și în Dagestan. De aceea aș fi recunoscătoare, stimați membri ai Comisiei pentru Dezvoltare, dacă ați putea să creați niște programe care să ă, ofere posibilități de muncă sau de studiu pentru tinerii din Caucaz. Eu nu vreau să spun că toți șomerii sunt teroriști dar dacă 80% dintre tineri nu au locuri de muncă, sigur că se creează condițiile pentru uh, fanatism religios și pentru terorism. De aceea, Uniunea Europeană ar putea să ne ajute să uh, ameliorăm situația respectivă situația din aceste republici. ca să scadă posibilitățile de apariție a terorismului. Vreau să le mulțumesc celor care l-au vizitat pe Alexei Nechif Nechiforov în închisoare. Este o acțiune foarte importantă. Și dacă cunoașteți alte persoane deținute, ați putea organiza mai multe vize, vizite ca acestea, vizite ale membrilor Parlamentului și ale altor personalități europene. Pentru că astfel de persoane ar putea să ne viziteze mai ales deținuții politici și mai ales pe cei care își așteaptă procesul pentru că uh, instanțele noastre independente iau decizii politice de obicei. Aceste decizii sunt uh, stabilite nu de către judecător, ci uh, de politicieni. Dacă aceste persoane primesc vizite și beneficiază de atenție în timpul detenției dinaintea procesului, ar fi foarte util. E vorba, de exemplu, de Alexei Sokolov, închis în uh, Ecaterinburg. Este un activist pentru drepturile omului care a fost uh, arestat pe uh, motive inventate pentru că a desfășurat o activitate foarte eficientă în domeniul controlului public asupra închisorului, închisorilor. Aș dori să îl vizitați pe Alexei Sokolov înainte să fie judecat, pentru că astfel chiar sentința s-ar putea să îi, îi se modifice, s-ar putea să îi se schimbe destinul. Îl cunoașteți foarte bine pe Mihail Khodorkovski și pe Mihail Lebedev. Îi cunoașteți pe amândoi. Ce se întâmplă acum în procesele lor este de domeniul fantasticului falsificarea este atât de evidentă încât cred că orice mențiune a procesului ar fi utilă pentru ei, orice vizită ar fi uh, extraordinară și chiar uh, participarea la proces din public. Pentru că astfel s-ar reduce posibilitatea de emitere de sentințe crude și uh, incorrecte. Vreau să vă rog să mă scuzați pentru lista atât de lungă de rugăminți, dar avem mare nevoie de ajutorul dumneavoastră. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna Alexeeva. Cred că putem discuta și despre aceste legi draconice în vigoare în Federația Rusă, care provoacă aceste uh, procese despre care vorbiți, mai ales alineatele uh, din uh, codul penal privind activitățile extremiste. Cred că e vorba de articolul 282. Multe dintre persoanele pe care le-am întâlnit eu uh, se temeau de noua unitate creată la Ministerul de Interne, așa numitul Centru A, care face foarte mari presiune asupra activiștilor pentru drepturile omului. Acum, Trebuie să vă spun că am o listă întreagă de vorbitori și vreau să-l rog mai întâi pe domnul Fleckenstein, ca președinte al delegației cu Rusia, să uh, participe la dezbatere. Apoi doamna Lochbiller, domnul Kellam și domnul, doamna Trifler. Vă rog să uh, vă înscrieți la cuvânt dacă mai doriți să vorbiți. Eu aș sugera ca după intervenția domnului Fleckenstein să vorbească fiecare cam două minute ca să putem interacționa cu invitații noștri. Domnul Fleckenstein are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnelor și domnilor, aș vrea la rândul meu să felicit organizația Memorial pentru obținerea premiului Saharov. Ani îndelungați, dumneavoastră ați fost un exemplu pentru organizațiile neguvernamentale și i-ați încurajat pe mulți alții să vă urmeze calea. Și chiar și pentru aceasta trebuie să vă mulțumim. Drepturile omului, libertățile fundamentale sunt temelia Uniunii Europene, tot timpul facem referire la ele. Și recunoașterea reciprocă a acestor valori este cimentul Uniunii Europene. Tocmai din această cauză ne dorim să le avem tot timpul în minte când ne desfășurăm activitatea de eurodeputați. Și vrem să putem să ne convingem partenerii, inclusiv pe partenerii ruși, că trebuie neapărat să își rezolve problemele cu trecutul, cu stalinismul și să aibă o societate civilă care să garanteze drepturile omului și libertățile civile. Nu vrea nimeni să slăbească statul, din potrivă, valorile statului trebuie și puterea statului trebuie să fie consolidate. Ne dorim un bun parteneriat cu Rusia. Cred că toată lumea din sală gândește același lucru pentru că numai împreună putem să avem uh, uh, un viitor prosper pe continentul nostru. Dar un parteneriat trebuie să se bazeze pe transparență, pe uh, lucruri clar exprimate. Cum spuneam, altfel nu putem să avem un viitor comun, sigur. Uh, ne dorim un parteneriat bazat pe încredere și pe asumarea unor valori în egală măsură. Noi putem să le arătăm care sunt experiențele noastre, uh, să le spunem ce învățăminte am tras din trecutul nostru care nu a fost întotdeauna uh, unul roz. Dar vedem și care sunt beneficiile unei societăți civile care funcționează fără niciun fel de obstacol. Organizații precum uh, Memorial, care apără drepturile omului, sunt, prin urmare, niște um, parteneri de dialog indispensabili pentru noi. În cadrul delegației interparlamentare cu Rusia, noi nu scăpăm nicio ocazie să evocăm situația drepturilor omului de exemplu, în luna ianuarie, când am întâlnit cu colegii noștri din, de la Duma, de la Adunarea Națională a Rusiei, am prevăzut un punct specific pe ordinea de zi a întâlnirii noastre pentru a discuta despre uh, drepturile omului. Um, e vorba despre întâlnirea care va avea loc în ianuarie anul uh, viitor, s-a corectat oratorul. Deci, cu ocazia acestei viitoare întâlniri, ne vom asigura că programul nostru de lucru va include, cum spuneam, și un punct unde se va discuta despre situația drepturilor omului, iar în luna mai probabil, tot anului viitor, vom avea o sesiune de lucru dedicată exclusiv uh, situației drepturilor civile și libertăților fundamentale. Și vom încerca să avem cât mai multe contacte cu apărători ai drepturilor omului din Rusia. Eu nu pot să-mi închipui vreo întâlnire organizată la Moscova la care să nu participe și reprezentanți ai ONG-urilor precum uh, Memorial sau uh, Amnesty International. Trebuie să insistăm, trebuie să perseverăm, cum spuneam, să menținem dialogul și contactul cu cei pe care deja îi cunoaștem și cu cei uh, pe care ar trebui să îi vizităm dacă sunt uh, în închisoare. Până la sfârșitul mandatului nostru vom face tot ce ne stă în putință pentru a acorda mai multă pondere uh, problemelor legate de drepturile omului în discuțiile noastre cu partenerul rus. Noi nu vrem să arătăm pe nimeni cu degetul, vrem doar să vedem cum putem să ne um, ajutăm unii pe alții pentru a rezolva situații care uneori sunt complicate. E greu să găsești calea cea bună. Dar credem că astfel vă putem ajuta pe dumneavoastră și pe alți apărători ai drepturilor omului în Rusia și în alte țări. Și pot să vă asigur că vom lucra în această direcție. Mulțumesc, spune doamna Hautala. Acum vreau să dau cuvântul doamnei Lockbiller. Mulțumesc, doamnă președintă. La rândul meu, aș vrea să mulțumesc laureaților premiului Saharov pentru tot ceea ce fac împreună cu colegii lor în Rusia pentru a apăra drepturile omului. Acum vreau să revin la ce a spus domnul Orlov despre dialogul între Rusia și Uniunea Europeană pe tema drepturilor omului. Și vreau să-i mulțumesc pentru propunerile concrete pe care le-a făcut. Am auzit asemenea critici uh, și cu privire la dialogul nostru cu China, tot pe subiectul drepturilor omului, și anume că, deși există un schimb de vederi, nu uh, se obțin și rezultate palpabile. Pentru că dăm senzația că atunci când discutăm cu partenerul uh, rus, vrem să nu deranjăm prea mult, ne uh, lăsăm legănați de iluzii. Și atunci, societatea civilă din Rusia și din alte țări uh, își pierd speranța în legătură cu utilitatea acestor dialoguri. Președintele Medvedev a revizuit legea ce privește controlul și funcționarea ONG-urilor, mai ales um, ONG-urile care se ocupă de drepturile omului, dar până la urmă proiectul dumnealui uh, de revizuire a legii nu s-a concretizat. Ce credeți despre acest lucru? Uh, ar putea oare o nouă lege să vă ajute în activitatea dumneavoastră? Apoi, ați vorbit la modul concret despre felul în care ar putea să fie ajutați apărătorii drepturilor omului, drepturilor omului de statele membre. Poate că ar trebui ca toate statele noastre membre să aibă un program specific destinat unor asemenea activiști, astfel încât ei să poată să părăsească Rusia împreună cu familiile lor atunci când sunt amenințați. Procedurile de cerere de vize de multe ori sunt anevoioase și se soldează cu un eșec. Pentru mine este de neînțeles faptul că uh, Uniunea Europeană uh, expulzează în Rusia uh, ceceni, de exemplu, deși suntem foarte conștienți de riscurile um, pentru viețile acestor oameni. În ultimile zile v-am auzit vorbind despre uh, slăbiciunile și punctele uh, forte ale societății civile și aș vrea să știu exact cum puteți face față amenințărilor. Vă mulțumesc! Mulțumesc, spune doamna Hautala. Vreau să recitesc lista cu cei care s-au înscris la cuvânt, ca să fiu sigură că nu am uitat pe nimeni. Și mai putem asculta câteva întrebări înainte de a da cuvântul doamnei Alexeeva și domnului Orlov ca să poată să răspundă. Iată lista. Uh, Mr. Thaler, Mr. Neuser, Mr. Mirsky, Mr. Schulz, Mrs. Gomez. Anybody missing from my list? E cineva care nu și-a auzit numele? A, domnul Peterle. Întrebarea mea a fost deja pusă, deci renunț. Dar vă mulțumim pentru generozitate. Așadar, acum dau cuvântul domnului Kellum și apoi doamnei Trifler. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc. Dragi colegi, eu am cunoscut foarte bine dictatura sovietică. Am putut să fugim în urmă cu 40 de ani din Uniunea Sovietică și să trăim în libertate, dar nu i-am uitat pe prietenii noștri de acolo, cei care apără drepturile omului și vrem să-i ajutăm și pe ei să trăiască în libertate. Iată de ce premiul Saharov este important pentru noi toți și mai ales pentru mine. Aș vrea să citez un pasaj din discursul domnului Kovalov de ieri, când a vorbit despre contribuția pe care o aduce Rusia la drepturile omului de la sfârșitul anilor 60 contribuția Rusiei la modelul european. Deci aici nu e vorba numai despre de Rusia, ci despre moștenirea noastră comună și răspunderea noastră comună. Au existat apărători ai drepturilor omului încă și pe vremea Uniunii Sovietice, care au mobilizat opinia mondială, opinia publică mondială. Și S-a vorbit despre liderii uh, lumii occidentale care au trebuit să-și schimbe mentalitățile. Ei nu erau pregătiți pentru prăbușirea uh, Uniunii, momentul în care se va prăbuși Uniunea Sovietică. Cred că lucrul cel mai important despre care ar trebui să vorbim astăzi este situația din Caucazul de Nord. Uniunea Europeană și-a mai pierdut speranța de a putea schimba ceva acolo. Așa cum s-a spus ieri, prietenii noștri au fost abandonați. Sunt foarte puțini cei care au spus că uh, ar trebui să fie judecați cei uh, vinovați pentru crime iar cei care au avut curajul să spună acest lucru sau chiar să depună plângere au fost ei înșiși uciși și deocamdată nimeni nu a fost judecat sau condamnat pentru crimele comise acolo. Un alt lucru despre care vreau să vorbesc este despre seriozitatea efortului nostru de a vorbi despre dreptul omului și de a face ceva pentru a le apăra dacă vrem să avem o societate civilă robustă și sănătoasă în Rusia, Uniunea Europeană trebuie să exerciteze presiuni asupra partenerului rus, să ceară să aibă o adevărată democrație. Pentru că acum ne mulțumim cu uh, vechea manieră rusă de a-și rezolva treburile de fapt, rușii nu mai se prefac că uh, își îmbunătățesc uh, situația drepturilor omului și ca o democrație funcțională și se mulțumesc cu un status quo, iar Uniunea Europeană închide ochii. De aceea spun că vreau să pun sub semnul întrebării seriozitatea uh, acțiunilor noastre. Ar trebui să ne schimbăm atitudinea. S-a vorbit foarte mult despre camerele de gazare, uh, această tragedie umană a regimului nazist. Dar acum drepturile omului și demnitatea umană sunt de-a dreptul sufocate de acest flux de gaz care curge din Rusia către Europa. Avem nevoie de fermitate în discursurile noastre, în acțiunile noastre. Ar fi foarte bine dacă am comemora-o pe doamna Estemirova, dând numele dumnea ei la una din cele noastre din Strasburg, pentru că știți că ea a fost asasinată și nu s-a găsit uh, încă uh, vinovatul pentru această crimă. Vă mulțumesc, doamna, uh, domnule Kellam, spune doamna Hautar, și acum îi dau cuvântul doamnei Trifler. Mulțumesc. Aș vrea să pun o întrebare domnului Orlov, pentru că există anumite, anumite chestiuni care mi se par destul de grave ar putea fi vorba aici de disfuncțiuni și anume vreau să vă întreb dacă Comisia Europeană vă consultă pe dumneavoastră și colegii dumneavoastră din memorial înainte de a începe dialogul cu autoritățile din Rusia. O primă întrebare. Și, pe de altă parte, dacă a existat un feedback din partea unei Comisii Europene în legătură cu acest dialog, pentru că dacă nu există, atunci nu are niciun rost să mai facem uh, planuri, pentru că nu sunt bune la nimic. Mă rog, exagerez, bineînțeles, dar acesta este stilul meu. Și un alt lucru pe care vreau să-l spun pentru a răspunde doamnei Alexeva. Bineînțeles că trebuie să ne deplasăm la fața locului să ne întâlnim cu prizonierii și știu că atunci când există întâlniri, deputații participă la reuniuni, însă mă întreb dacă ei se duc și la fața locului în închisori, pentru că și acest lucru este important. Cred că aceste două puncte sunt esențiale pentru mine pentru a putea spune că suntem într-adevăr eficienți uh, în cadrul proiectelor pe care vrem să le stabilim. Mulțumesc, doamnă Strifler. Domnule Orlov, vă rog. Ascult un minut. Vreau să vă întreb câte minute am la dispoziție. Vreo 3-4 minute, vă rog. Первое. Э, вот в ответ на ваш вопрос. Э, În primul rând, pentru a răspunde întrebării dumneavoastră, Comisia Europeană într-adevăr se consultă cu noi înainte de dialogul cu autoritățile ruse. Și după aceste consultări, în general, ni se spune cum au, demers, au mers lucrurile. Însă, înaintea acestor întâlniri, noi încercăm de fiecare dată să ne exprimăm punctul de vedere, să dăm anumite sfaturi și sperăm că vom obține răspunsuri la întrebările noastre foarte serioase. Și de fiecare dată, după ce au loc întâlnirile, speranțele noastre se spulberă, pentru că practic nimic nu se întâmplă. Și acum vreau să mă întorc la un alt lucru care a fost menționat aici, și anume nevoia de a ajunge la un echilibru între presiune și respect. Bineînțeles că sunt de acord cu acest lucru, pentru că fără respect Rusia nu va fi niciodată dispusă să vorbească, să, să dialogueze, însă trebuie să existe și presiuni. De asemenea, sunt de acord cu ce s-a spus aici și anume că reprezentanții Rusiei pretind că sunt democrați, că fac ceva, că Rusia este o țară democrată. Iar în timpul negocierilor fac declarații care par uh, uimitoare și foarte bune, însă până la urmă cu cine avem de-a face? Trebuie să ne dăm seama că în Rusia nu există libertatea de a alege, că președintele Parlamentului rus a spus de altfel că aceste dialoguri, aceste discuții sunt limitate. Dumneavoastră sunteți niște membri aleși prin vot popular, sunteți independenți, dar nu putem spune același lucru despre ce se întâmplă în Rusia, pentru că ei, membrii Parlamentului, doar pretind că ar fi independenți, pentru că de fapt n-au fost niciodată aleși. Dumneavoastră trebuie să hotărâți cum elaborați acest dialog cu Rusia, însă trebuie întâi să înțelegeți care este diferența dintre dumneavoastră și membrii Parlamentului rus. Dacă doriți într-adevăr să-i convingeți pe deputații uh, Dumei rusești de acest lucru și de valorile democrației, aceasta este și în interesul dumneavoastră dar trebuie să fiți foarte atenți pentru că membrii Parlamentului rus nu fac decât să joace rolul care a fost uh, desemnat pentru ei de autoritățile ruse. Iată de ce este o abordare greșită să încercați să-i convingeți pe deputații ruși de ceva, pentru că nu îi puteți schimba. Nu puteți uh, schimba mentalitățile lor. Așa că trebuie să țineți cont de toate aceste aspecte atunci când intrați în dialog cu Rusia. Cred de asemenea că dialogul pe tema drepturilor omului între Uniunea Europeană și Rusia este înconjurat de un adevărat secretism, pentru că nimeni nu știe în Rusia că se întâmplă ceva cu Parlamentul European, că Parlamentul European ar fi implicat sau Uniunea Europeană. Aceste informații sunt ascunse. Și atunci când Uniunea Europeană pune niște întrebări clare Rusiei, ar trebui să țină cont și de toate aceste aspecte. Și acum am să revin la întrebarea care se referă la Caucazul de Nord. Am pregătit un raport pentru următoarea rundă de negocieri UE-Rusia. Cred că am destule copii la mine pentru a vă putea da aceste copii dacă sunteți interesați. Sunt absolut de acord cu ceea ce s-a spus aici în legătură cu expulzarea refugiaților din Cecenia și a cecenilor din Rusia spre Cecenia. Bineînțeles că există foarte multe persoane care nu sunt de origine din Cecenia și acest lucru trebuie verificat, trebuie stabilit într-un fel sau altul. Tocmai asta încercăm să facem cu uh, serviciile de administrație și cu alte țări. Încercăm să stabilim aceste date și să vedem cine sunt aceste persoane Însă pentru cei care sunt într-adevăr ceceni, cei care sunt într-adevăr victime ale violenței, aceștia n-ar trebui niciodată să fie trimiși înapoi în Cecenia. Și toate aceste declarații în legătură cu faptul că în Cecenia situația este foarte stabilă nu sunt decât niște declarații mincinoase. Astăzi s-a întâmplat ceva la frontiera între Belarus și Polonia. Au existat manifestanți care protestau ocupând un tren și cred că s-au impus niște sancțiuni. Eu cred că regulamentul de la Dublin pe care îl avem în Uniunea Europeană este oarecum problematic, pentru că se presupune din start că există anumite condiții minime uh, pentru uh, refugiați și că aceștia se pot întoarce în țări precum Polonia, însă nu se întâmplă de fapt așa. Deci ar trebui să discutăm acest lucru. E vorba de sute de refugiați uh, ceceni care se află acum la frontiera între Belarus și Cecenia. Doamna Alexeieva, vă rog, încercați să răspundeți la întrebările care v-au fost puse. Честно говоря, перевод был не очень понятен. Mulțumesc. Sincer, aș vrea să spun că poate nu am înțeles eu bine întrebările, deci poate că răspunsurile mele nu vor fi foarte satisfăcătoare. Am înțeles că a fost o întrebare legată de refugiați și de uh, acceptarea și apoi returnarea acestora. Eu nu am vorbit despre asta. Eu am spus că avem colegi care lucrează în Cecenia și în Ingușeția și în Dagestan uh, și care își riscă viețile. De exemplu, în Ingușeția am fost uh, acolo cu un an în urmă și m-am întâlnit cu Sharip Aușev și mi-a spus că, într-adevăr, sigur că era imediat după un asasinat politic, și mi-a spus că consideră că el va fi urm, uh, că eu aveam să fiu ucisă prima, apoi colegii mei. Dar nu am avut dreptate, el a fost ucis mai întâi. Și nu știm niciodată cine va urma. Makshari Paoșev a fost următoarea victimă, a fost asasinat și numai Magmet Kalbiev a uh, rămas în viață și cred că viața lui este în mare pericol Deocamdată se află undeva în străinătate, a mers mai întâi în Finlanda, apoi în Franța, apoi în Statele Unite și spune că ar dori să se întoarcă în Cecenia, că viața lui nu are sens dacă nu este în Cecenia. Eu încerc să fac presiune asupra lui să rămână în străinătate, însă insistă și nu am cum să-l conving. Sunt foarte multe femei în Cecenia care lucrează acolo de mulți ani și mi-au spus că nu vor să plece pentru că viețile lor nu ar avea sens în altă parte. Dacă uh, vor fi ucise, asta e din punctul lor de vedere. Au uh, însă soți, au familii, rudele lor se tem pentru ele și pe bună dreptate pentru că niciodată nu se știe dacă nu chiar ele sau chiar membrii familiei vor fi asasinați pentru uh, intimidare și pentru oprirea activităților și aceste persoane m-au rugat să cer în numele lor o posibilitate ca familiile lor să plece și ele să rămână în Cecenia și să-și continue activitatea. Sigur că fiecare individ trebuie să poată hotărî pentru sine, sigur că riscăm să pierdem activiștii din Cecenia, Însă, dacă viețile lor sunt în pericol, eu încerc să-i conving să plece și încerc să fac tot ce pot ca să le creez condiții să plece. Dar dacă vor să se întoarcă, n-am ce să fac, sunt oameni mari, pot să hotărească fiecare pentru sine. Însă, pentru protecția familiilor acestor activiști, eu vă rog să faceți ceva, pentru că merită. Și-au pus viața în pericol. Cred că trebuie să ne gândim la ce spunea doamna Lochbiller în intervenția sa, și anume să aranjăm uh, programe de primire pentru persoane care lucrează în condiții periculoase, Nu, să nu fie exact o cerere de azil, dar să există o, o viză și o posibilitate de a lucra într-un stat european pentru o anumită perioadă atunci când este nevoie. Iar președinția cehă, înainte de președinția suedeză, a avut această inițiativă. Poate că o putem studia din nou, sub comisia noastră lucrează acum la anumite idei pentru o mai bună dezvoltare de mecanisme de susținere a activiștilor pentru drepturile omului. Deci vom studia această idee. Mai am următorii vorbitori pe listă, dar timpul este limitat, deci vă rog să vă manifestați solidaritatea și să vorbiți și mai puțin de două minute. Și dacă avem timp și domnul Kaczmarek și apoi președintele AFET la sfârșit și apoi uh, invitații noștri. Domnul Thaler. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamna Alexeeva, domnul Orlov, aș dori să vă urez și eu bun venit. Cred că faptul că ați primit premiul Zaharov ieri și că sunteți prezenți aici merită și înseamnă mai mult decât 50 de dialoguri cu autoritățile ruse. Și de ce? Pentru că așa putem noi să ne arătăm atitudinea față de situația drepturilor omului în Rusia. Sigur că există o problemă fundamentală și aceasta este cât cât se poate transmite această informație în Rusia. Acestea sunt știrile din Slovenia. Activiștii Memorial și alți activiști pentru drepturile omului au primit premiul Saharov. Acesta este unul din principalele titluri din presa slovenă de astăzi, dar nu știu care este situația în Rusia și cred că uh, acționăm prin recomandări. Este foarte util, va fi foarte important în munca noastră, la fel și studiile desfășurate de serviciile tehnice ale Parlamentului. Dar există o problemă fundamentală. Cât de mult își dorește poporul rus să afle adevărul? Cât de mult doresc să primească aceste informații? În cazul nostru, cu 20 de ani în urmă, în Iugoslavia, am încercat să fim antistaliniști, am luptat pentru democratizare și am dorit uh, democrația. Oamenii au vrut să fie informați. Așa s-a ajuns la schimbare. Așa și-a pierdut puterea regimul autoritar. Și cred că trebuie să facem mai mult sau cât mai mult ca să facilităm uh, și să potolim această sete de informare. Crimele care nu s-au încheiat încă ne amintesc de un mod mafiot de a acționa. Cred că trebuie să spunem adevărul. Cred că trebuie să facem apel la autoritățile ruse pentru a combate aceste asasinate, la fel cum trebuie să combatem mafia. Mulțumesc, mulțumesc domnule Thaler, domnul Noizer. Ja, danke, Frau Vorsitzende. Ich will ganz kurz, ähm, zu... Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să revin foarte scurt la dialogul dintre Uniunea Europeană și Rusia, un summit care se desfășoară de două ori pe an. Cred că acest dialog, așa cum este conceput acum, nu ne satisface cerințele, nu este un dialog real și după cum au spus uh, intervenienții anteriori, nu este o dezbatere durabilă. Cred că trebuie să găsim rapid soluții pragmatice uh, și mai ales să găsim soluții clare și transparente. Cred că trebuie să implicăm ONG-urile, cât timp dialogul se desfășoară între funcționari de la Uniunea Europeană și funcționari ruși, trebuie să se găsească, de fapt, noi formule. Doamna Strifler a făcut o, propoziție, o propunere în acest sens, trebuie să existe o instituționalizare înainte de dialog, să existe propuneri instituționalizate, să existe o ordine de zi pentru funcționari europeni cu ONG-urile și trebuie să existe și o evaluare a posteriori și subiectele de pe ordinea de zi să fie uh, discutate dacă primim unda, numai dacă primim unda verde a ONG-urilor din Rusia. Pentru că cred că și noi trebuie să facem toate eforturile necesare ca să avem cât mai multă publicitate și să putem accelera acest proces. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Neuser. Discuțiile dintre funcționarii Uniunii Europene și ONG-uri există deja. Problema este că nu se reflectă în consultările uh, concrete, nu nici de summit nici nu mai vorbesc. Deci cred că ar trebui ca aceste consultări să fie efectuate pe teritoriul rusesc. Însă, după cum am auzit de la domnul Orlov, autoritățile ruse au refuzat întotdeauna până acum. Poate vom avea noi șanse de acum înainte. Domnul Mirski. Э, Bună ziua! Aș vrea să vă felicit pentru obținerea premiului Saharov. Drepturile omului sunt deosebit de importante, dar aș vrea să vă pun o întrebare. Ați spus că reprezentați societatea civilă, dar ce înseamnă societatea civilă? câți membri are societatea civilă, cine vă sprijină. Eu n-am auzit nimic despre asta aici la Parlamentul European. La Parlamentul European fiecare deputat se bucură de încrederea celor care au votat pentru el. Și de aceea eu cred că deputații europeni trebuie să aibă contacte cu deputații ruși dar dumneavoastră tocmai ați spus că acest parlament nu era unul legitim și că ei nu mai se prefac. Dar noi avem contacte cu ei. Și alegerile pentru Duma au fost recunoscute de Uniunea Europeană ca fiind corecte. Și atunci vă întreb de ce societatea civilă nu vrea să creeze anumite forțe în Rusia care vor proteja drepturile voturilor drepturile alegătorilor și care să aibă o relație adevărată cu uh, deputații din Duma. Eu am fost în Caucazul de Nord, am fost chiar ofițer acolo, cunosc foarte bine situația de pe teren și atunci vreau să vă întreb cine ar îndrăzni astăzi în Uniunea Europeană să spună că ar fi în stare să facă ordine acolo. Numai Rusia e în stare să facă asta. Eu am fost în Oseția, de exemplu. Vorbiți despre Caucazul de Nord, dar de ce uitați de Donavsk? Considerați că acestea sunt crime politice sau nu? Nu putem să vorbim uh, numai despre uh, punctul de vedere al unei părți. Trebuie să știm câtă lume vă susține, ce înțelegeți prin societatea civilă. Căci în sistemul politic al Rusiei există multe partide, pe puțin 36 de partide sunt reprezentate în Parlamentul rus. Dacă acest Parlament nu, vă, nu vi se pare unul adevărat și democratic, nu vă pot înțelege. De ce nu aveți contacte cu Parlamentul rus? Mulțumesc. Următorul vorbitor. Eu aș vrea să spun din nou, vă mulțumesc, vă mulțumesc foarte mult pentru tot ceea ce faceți. Și vă sunt recunoscător și vă felicit pentru obținerea premiului Saharov. S-a spus că arhivele uh, vor fi deschise fără nicio restricție în Rusia și aș vrea să știu dacă acest lucru a devenit o realitate. Al doilea lucru, Uniunea Europeană l-a crezut pe cuvânt pe președintele Medvedev când el a spus că avea intenția să modernizeze societatea, dar se pare că ar fi o problemă. Deci, oratorul reia. Vreau să știu dacă arhivele au fost cu adevărat deschise, așa cum au promis primul ministru Putin, și apoi, în ce privește acordul cu Uniunea Europeană, în plus de clauza pentru drepturile omului, aș vrea să știu ce alte elemente ar putea să fie introduse pentru a moderniza societatea uh, rusă. Mi-aduc aminte de ce spunea domnul Kodorkovski despre generația uh, N. Deci vreau să știu ce poate fi făcut pentru a îmbunătăți situația societății civile din Rusia. Vă mulțumesc, domnule Schulz. Acum doamna Gomes are cuvântul. Eu Vin din Portugalia. Acolo timp de 21 de ani am trăit sub dictatură. În acea dictatură exista un parlament, un fals parlament. Timp de foarte mulți ani cu un singur, partid, cu un singur partid și apoi un parlament multipartid. Dar chiar dacă exista un parlament multipartid, el nu avea niciun fel de legătură cu societatea civilă. Nu puteam vorbi în 1974 despre societate civilă. Eu știu ce este societatea civilă, știu ce înseamnă să ai așa ceva și ce înseamnă ca ea să nu fie reprezentată în Parlament. Și atunci vreau să întreb pe prietenii și oaspeții noștri de la Memorial cum poate Uniunea Europeană să sprijine consolidarea societății civile din Rusia. Acum, dacă mă gândesc la propria noastră experiență, principala cale de a consolida societatea civilă este să ai libertatea de exprimare, libertatea de opinie, libertatea presei. Și atunci vreau să știu care este evaluarea dumneavoastră în ce privește uh, um, felul în care media cenzurată, așa cum știm, influențează gândirea oamenilor și mentalitățile lor. Mulțumesc, doamnă Gomes. Acum domnul Cașmarec, foarte pe scurt. Da, cred că vreți să vorbiți despre refugiații uh, ceceni. Mulțumesc, uh, doamnă președintă. Deci, cum spuneam, vreau să vorbesc despre refugiații ceceni din Polonia. Au existat proteste la frontiera dintre uh, Germania și Polonia pentru că un grup de ceceni a vrut să treacă ilegal frontiera cu Polonia din motive umanitare. nu s-au depus plângeri, toată lumea știe în ce situație se găsesc cecenii, deci acești cetățeni nu vor fi aduși în fața unui tribunal. Și în Polonia s-a vorbit și despre acordarea azilului acestor refugiați. Însă problema este că ei nu vor să rămână în Polonia. Însă, uh, în cel mai rău caz, ei ar fi trimiși înapoi în Cecenia, unde viața le-ar fi pusă în pericol. Apoi vreau să vorbesc despre Katyn. Pe 17 septembrie a avut loc un, o dezbatere la Parlamentul European la numai câteva zile după ce autoritățile poloneze au vorbit despre numărul exact de victime din, de la Cacin. și s-a spus că era vorba despre niște asasinate, ca să spun așa, obișnuite, dar de fapt ne-am dat seama că era vorba despre un asasinat care a avut loc în aceleași circunstanțe ca pentru doamnele Politovskaya și Estemirova, numai că pe atunci uh, um, zeci de oameni au fost uciși, numai că uh, nomenclatura folosea aceleași scuze juridice uh, um, înainte precum acum. Deci nimic nu s-a schimbat în Rusia. Doamna Hautala. Aș propune acum să acord doamnei Alexeva două minute, domnului Orlov la fel două minute și apoi domnul Albertini ca să tragă concluziile. Aveți cuvântul, doamna Alexeva. Uh, nu, uh, uh Mulțumesc foarte mult. întrebările care au fost puse aici. Pentru a răspunde la toate întrebările am nevoie nu doar de două minute. Ar trebui să dau o adevărată conferință. Dacă ar trebui să vorbesc despre societatea civilă, am nevoie de cel puțin 40 de minute, pentru că asta este o conferință pe care o dau în mod obișnuit. Însă, bineînțeles, nu o să pot să vă dau un răspuns scurt la această întrebare. Știți care este situația în Caucaz? prin uh, prisma unui ofițer al armatei ruse. Cunoaștem acest punct de vedere și mulți dintre compatrioții mei au aceeași părere, sunt de acord cu aceasta și foarte mulți soldați s-au dus în uh, Cecenia să lucreze în calitate de activiști pentru drepturile omului. Ce, nu știu ce altceva pot să vă spun în aceste două minute. Nu știu, vă rog să mă iertați, dar cred că nu pot să spun mai multe în aceste două minute. Mulțumesc, uh, spune doamna președintă. Îmi pare foarte rău, dar avem timpul foarte limitat. Domnul Orlov, vă rog. Vreau să mulțumesc domnului Minsky pentru întrebările foarte interesante pe care le-a pus. ca să știm de ce nu există forțe civile în Rusia pentru a monitoriza Rusia. să trebui să știți foarte bine care este situația de acolo și că noua lege electorală interzice practic monitorizarea pentru acele forțe care nu sunt de natură politică. Deci observatorii independenți nu pot participa la acest proces de monitorizare a alegerilor. Bineînțeles, dacă aș avea 10 minute la dispoziție, aș putea să vă explic mai bine felul în care partidele independente și observatorii independenți sunt împiedicați să realizeze acest proces de monitorizare a alegerilor. Și aș vrea să vă reamintesc și ce s-a întâmplat în ultimele alegeri care au avut loc. Nu era vorba de alegeri parlamentare, ci alegeri locale a existat uh, o adevărată reacție furibundă din partea poporului de nemulțumire și toată lumea știa și a protestat pentru că existau foarte multe abuzuri. Și acum să revin la problema terorismului. Bineînțeles că terorismul este o problemă foarte importantă pentru Rusia și trebuie să luptăm împotriva ei. Un lucru care este indicat și în raport, însă nu putem lupta împotriva terorismului cu terorism de stat, un lucru pe care îl vedem că se întâmplă în Rusia. Este absolut inuman și este încalcă orice drept al omului să luptăm în felul acesta. Însă, bineînțeles, aceasta nu este metoda oficială, să spunem așa. Există acest terorism de stat în Caucazul de Nord și am văzut că acesta afectează uh, foarte mult societatea și că efectele sunt negative. M-ați întrebat de asemenea dacă arhivele au fost deschise pentru cei care studiază istoria. Din păcate, acest lucru nu nu este foarte clar, există foarte multe restricții. La întrebarea cum puteți susține societatea civilă, dacă studiem recomandările făcute la Stockholm, puteți vedea acolo că au fost elaborate măsuri specifice pentru susținerea societății civile în Rusia. Mulțumesc. Domnule Albertini, vă rog să trageți concluziile și din punctul de vedere al Comisiei AFET. Da, în aceste câteva clipe care ne-au mai rămas la dispoziție, dacă ar fi ceva de spus, nu cred că mai are rost să mai adăugăm ceva pentru a confirma interesul pe care uh, l-ați putut percepe din partea tuturor pentru activitățile dumneavoastră, pentru misiunea dumneavoastră. Ne-ați dat indicații foarte concrete. Ne-ați spus că doriți să fie vizitați uh, deținuții pentru care sunt în închisoare din cauza faptului că și-au exercitat libertatea de gândire. Ne-ați vorbit despre posibilitatea de a acorda vize familiilor, activiștilor care sunt um, amenințate. Ne-ați vorbit și despre recomandările care au fost făcute în urma conferinței de la Stockholm. Ne-ați vorbit despre faptul că pot fi ajutați refugiații, dezvoltarea economică în Caucazul de Nord ar putea să curme de la rădăcina acest rău al terorismului și al, uh, al orientărilor fundamentaliste. De pe 1 decembrie putem vorbi despre o politică externă europeană. Și atunci, parteneriatul cu fosta Uniune Sovietică și cu actuala Federație Rusă este unul uh, care s-a bucurat de continuitate, dar de acum înainte Parlamentul European va avea un rol mai important de jucat. Și, în general, așa cum s-a repetat uh, de numărate ori, relația cu Uniunea Europeană cu oricare partener se bazează pe respectul drepturilor omului și a valorilor fundamentale. Vreau să vă vorbesc despre o conferință care a avut loc la Milan, orașul meu, de la căderea zidului uh, Berlinului până la tratatul de la Lisabona. Astăzi am ascultat despre ceea ce s-a întâmplat și despre ceea ce se va mai întâmpla. Comunismul s-a prăbușit odată cu zidul Berlinului în urmă cu 20 de ani, dar, din păcate, nu s-a schimbat totul în teritoriile unde domnea această dictatură. Dar acum Uniunea Europeană trebuie să-și asume un nou rol și să se afirme ca un interlocutor important și un protagonist al politicii pe care vă doriți și dumneavoastră. Vă mulțumim foarte mult pentru recomandările pe care ne le-ați dat și ne vom lupta împreună cu dumneavoastră pentru democrația din țara dumneavoastră și pentru a avea un continent în care să putem trăi mai bine. Doamna Trifler? Mai aveam un minut, v-aș mai ruga doar 30 de secunde. Nu, președinta, bine, 30 de secunde. Profit de acestea ca să vă spun că e important să se instaleze un nou proces în ceea ce privește dialogul dintre parlamentari, autorități, comisii și asociații ca memorial. Insist asupra acestui fapt. Mulțumesc! Poate credeți că pentru noi, dialog